obiecții referitoare la subsidiaritate legate de parchetul european, care au venit din partea mai multor state membre. Îl, rog pe, îl las pe domnul uh, Karim să raporteze și apoi discutăm. Și avem și pe domnul Iacolino, aici raportorul LIBE, în uh, ședința noastră. Domnul Albrecht este de asemenea prezent, minunat, deci suntem foarte bine reprezentați. Domnule Karim, aveți cuvântul. Thank you very much. Uh, my Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru că n-am putut fi prezent în această dimineață. Vreau, în primul rând, să îi salut pe raportorii din celelalte comisii care sunt prezenți uh, alături de noi. Um, cred că unele persoane au văzut o scrisoare din partea doamnei Viviane Reding și cunosc conținutul acesteia. Sunt mai multe puncte care cred că trebuie discutate astăzi în comisia noastră. În primul rând, cred că este clar din volumul răspunsurilor primite și analiza uh, reflectată de acestea că parlamentele Uh, naționale nu ne-au trimis doar niște reacții politice la primă vedere, ci e vorba de implicarea parlamentelor naționale, implicarea veritabilă pe care noi ne-o doream, pe care le-am cerut-o, de fapt. Deci e fost încurajatoare reacția lor. Dată fiind uh, valoarea acestor uh, texte cred că ar trebui luate în serios și, luate, și analizate cu atenție nu doar de către Comisie, ci și de către noi aici, în Parlament, și de către Consiliu în același timp, dacă propunerea se menține. Ca parte a procedurii noastre trebuie să luăm în considerare regula 38.8 care se referă la analiza subsidiarității de către Parlament. Impresia mea este că aceste dispoziții nu sunt, uh, nu fac parte din practicile de lucru ale multor comisii și poate că și practice, practicile comisiei noastre ar putea fi îmbunătățite, mai ales prin aliniatul al doilea, unde se spune că recomandări pot fi făcute pe baza textelor primite de la parlamentelor naționale. Nu doar Parlamentul trebuie să își îmbunătățească practicile de lucru, ci și Comisia. În raportul meu, care în momentul de față este discutat în comisie, am menționat maniera nesatisfăcătoare pe care comisia o abordează um, în ceea ce privește justificarea subsidiarității și uh, față de dificultățile pe care parlamentele naționale le întâmpină atunci când încearcă să se implice în acest proces. Așadar, domnule președinte, spre surprinderea mea, citesc scrisoarea doamnei vicepreședinte Reading, în care refuză invitația acestei comisii pentru a-și justifica, pentru a-și explica motivația și îl trimite pe domnul vicepreședinte Șefcovici. Această abordare este complet nesatisfăcătoare. Și vreau să vă rog, domnule președinte, să insistați ca persoana responsabilă din partea Comisiei să fie prezentă pentru a răspunde criticilor trimise de parlamentele naționale. Vreau să spun foarte clar că am uh, Uh, tot respectul pentru vicepreședintele Șefciovici mi s-ar părea complet nejustificat și nedrept ca dânsul să trebuiască să uh, apere această propunere fără a fi comisarul responsabil de propunerea respectivă. Dacă această cerere va fi refuzată, Cred că este esențial să se, să se depună o întrebare parlamentară în care să-i cerem doamnei Reding să explice poziția Comisiei în plenară. Pentru că dacă ne gândim la viitor, cred că o astfel de procedură ar trebui să fie utilizată în mod curent pentru a crește profilul uh, îngrijorărilor privind subsidiaritatea, care sunt o exprimare legitimă în ordinea juridică a Uniunii Europene. Și am să închei, domnule președinte și dragi colegi, cu o observație de natură generală. Nemulțumirea crescând față de proiectul european care se simte în multe state membre, dacă nu în toate statele membre, îndepărtarea de parlamentele naționale, nu ne putem permite să o ignorăm. Și în orice caz noi nu o ignorăm în Parlamentul European. Trebuie să îmbrățișăm conceptul subsidiarității și rolul pe care parlamentele naționale îl au de jucat în Uniunea Europeană, uh, crescând astfel legitimitatea democratică a activității noastre, a eforturilor noastre de aici, în cadrul proiectului nostru comun. Domnule președinte, mi-am ales uh, cu grijă cuvintele, încercând să exprim cât mai clar, cât de clar am putut Comisiei, importanța pe care noi o dăm acestei părți a agendei noastre comune și sper că am reușit să facă acest lucru și sper ca mesajul nostru să fie auzit pentru a nu trebui să trecem la stadiul următor și la acele explicații în plenară. Sper că această oportunitate uh, va fi luată de către Comisie. Mulțumesc, domnule Karim. Sunt mai multe intervenții. În primul rând, domnul Albrecht. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnului Karim pentru această expunere. Eu cred că ar trebui să ne gândim în primul rând la întrebarea de bază care stă la baza acestui proces. Cred că în Parlamentul European există o tendință Văd că mai ales această subcomisie pentru spălarea banilor uh, dorește o cooperare mai strânsă, mai consolidată uh, pentru combaterea spălării banilor în Uniunea Europeană. Bun, aceasta este o necesitate, dar care sunt consecințele acestei necesități? E o chestiune care trebuie discutată și care ar fi modalitățile potrivite um, care trebuie uh, folosite pentru a atinge obiectivele vizate. Eu cred că aceste modalități ar trebui discutate serios de Parlamentul European pe fondul principiului subsidiarității. Mai multe parlamente naționale au făcut acest lucru și au ridicat cartonașul galben. Și acum, noi, în Parlamentul European, într-adevăr, sunt de acord cu colegul nostru, nu ar trebui să spunem, o, oh, pe noi nu ne interesează uh, aceste îngrijorări, mergem mai departe și ne adoptăm poziția. Deci sunt absolut de acord, pentru că putem să ne permitem să uh, dăm timp uh, acestei analize, uh, să lăsăm timp acestei analize a subsidiarității <laughs> pentru a clarifica uh, întrebările. Raportorii din LIBE, de asemenea, am cerut acest lucru, am cerut Serviciului Juridic al Parlamentului European, care este reprezentat astăzi, să se ocupe de chestiunile juridice de bază, cum ar fi temeiul juridic, drepturile procedurale, uh, protecția juridică, toate acestea sunt foarte relevante pentru noi. Pe de altă parte, trebuie să spunem și că ar fi greșit să începem acum să dezbatem uh, pe fond chestiunile legate de subsidiaritate. Nu aceasta este platforma corectă. Din verificarea subsidiarității, adică în timpul verificării subsidiarității, întrebarea care se pune este dacă există um, alte mijloace în statele membre pentru a pune în aplicare obiectivele pe care ni le dorim. Și aici trebuie să spun că eu am îndoielile mele, pentru că în munca mea ca și coordonator în Comisia CRIM, am căpătat impresia că tocmai când e vorba de um, interesele financiare ale Uniunii Europene, procuratorile, procuraturile naționale și colaborarea dintre acestea, de fapt, nu funcționează cum trebuie. Și mi se pare că această colaborare funcționează numai dacă există o procedură coordonată, obligatorie din punct de vedere juridic, de cooperare cu uh, autorități care uh, se găsesc într-un alt uh, stat membru. Mai ales dacă ne gândim la criminalitatea organizată, este foarte clar că cercetările, investigațiile care um, se fac, se desfășoară în diverse țări, Uh, sunt absolut vitale pentru a împiedica activitățile uh, criminalității organizate care sunt transfrontaliere. Deci cred că această dezbatere ar trebui să fie uh, dusă până la sfârșit și apoi să discutăm chestiunile de conținut. În orice caz, Parlamentul European a cerut deja o mai bună cooperare a autorităților juridice și polițienești, însă am condiționat acest lucru de crearea unor standarde unitare, procedurale, unor drepturi pentru, cei, pentru suspecți și cred că ar trebui să menținem în continuare aceleași cerințe. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Stoianov. Благодаря много, господин председател. Поставянето... Mulțumesc, domnule președinte. Da. Dacă uh, un act legislativ trebuie verificat din punct de vedere al subsidiarității, um, cred că trebuie luate în considerare răspunsurile primite. Um, eu cred că aceste rezultate au fost trimise în cadrul protocolului al doilea la tratatul de funcț- privind funcționarea Uniunii Europene. O situație destul de dificilă în care ne aflăm acum. Am primit, avem 90, 19 uh, comunicări din partea Parlamentelor Naționale. În cazul acesta avem nevoie doar de 14 comunicări, ceea ce înseamnă că în acest caz, procedura trebuie încheiată. E o procedură dificilă pentru că multe parlamente naționale au trebuit să analizeze într-un timp foarte scurt și să își exprime poziția. Și e prima dată când se întâmplă acest lucru, deci trebuie să luăm în serios discuția. În acest caz este vorba de un uh, de o procedură legislativă specializată. Parlamentul nu poate să se exprime uh, așa cum o face în cazurile obișnuite. Nu putem să spunem dacă are loc o încălcare a subsidiarității sau nu. Pentru mine un lucru este clar. Conform articolului 7, alineatul al doilea, din protocolul al doilea, Comisia trebuie să își revizuiască propunerea. În cadrul acestei revizuiri, Comisia poate să hotărească să-și mențină poziția. În acest caz, Parlamentul European nu poate să se pronunțe. De aceea eu îl susțin pe domnul Karim și sunt extrem de nemulțumit de faptul că doamna Reding nu vine să răspundă întrebărilor. De aceea susțin uh, cele propuse de domnul Karim. Ar trebui să se depună o întrebare oficială și doamna Reding să binevoiască să vină și să ne informeze cu privire la intențiile sale viitoare, pentru că acest, astfel se creează un precedent. Și cum? Mm, mm, cum procedăm mai departe? Ce măsuri luăm? În orice caz, drepturile Parlamentului uh, European uh, sunt, uh, um, trebuie, trebuie menținute. Nu trebuie să se creeze un astfel de precedent. Dacă există contestații din partea Parlamentelor Naționale, Comisia trebuie să se pronunțe. Susțin propunerea depunerii în plenară de către domnul Karim, la care să se ofere un răspuns. Mulțumesc. Domnul Speroni, vă rog. Nici da? Om nächsten war der Kollege Giacolini. Ba nu, nu e aici. Urmează domnul Iacolino. Ba nu, domnul Speroni s-a întors. Vă rog. Grazie, președinte. Mi sem... Mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare că protocolul din tratat este cât se poate declar, așa cum spune. Dacă există păreri care sunt motivate, principiul trebuie reexaminat, atunci cel care a făcut propunerea, comisia, poate să hotărască să își mențină proiectul, să o retragă sau să o modifice. Deci nu înțeleg care este rolul nostru aici. Nici nu trebuie să discutăm, cred. Este o pierdere de timp, în sensul că comisia primește cartonașul galben, își retrage proiectul de propunere și lucrurile se opresc aici. Sau își menține propunerea, o modifică și atunci propunerea ne este prezentată nouă și parlamentelor naționale și atunci este un proiect amendat, modificat. Dacă nu așa stau lucrurile, trebuie să așteptăm să vedem ce hotărăște Comisia că va face. Nici măcar nu înțeleg de ce discutăm în etapa asta acest lucru. Domnul Iacolino. Grazie, președinte. Da, mulțumesc, domnule președinte. Nu există nicio îndoială că această propunere va încălzi parlamentele naționale și chiar și Parlamentul European. Nu era nicio îndoială asupra acestui lucru. Poate că suntem oarecum uh, în urmă ca reacție, dar uh, oricum acest lucru trebuie să fie uh, discutat și cu raportorii și cu raportorii din umbră. Ne-am spus punctul de vedere, am făcut un schimb de păreri. și la sfârșitul acestei întâlniri vom putea să continuăm. Uh, subsidiaritatea este prevăzută și am ascultat pe raportorii de aviz. Sunt de acord cu părerea lor și anume că trebuie să vedem ce face Comisia cât despre răspunsul pe care doamna Reding ni l-a dat și se pare că propunerea inițială va fi înaintată, cred că ar fi util să avem posibilitatea să discutăm acest uh, lucru cu uh, doamna comisar uh, la LIBE sau poate într-o audiere comună cu comisiile competente. Am uh, primit o cerere de aviz pentru acest dosar din partea serviciului uh, juridic, uh, precum și din partea Agenției pentru Drepturi Fundamentale, care a dat un cartonaș galben și cred, sincer, că în perioada din mandat care ne-a mai rămas, ar fi util și asta s-a spus și la întâlnirea coordonatorilor, ar fi util ca Parlamentul să-și pună punctul de vedere ca și interlocutor. Ar fi util. După părerea mea, negocierile cu Consiliul și cu Comisia în aceste negocieri ar trebui să avem uh, o uh, influență, chiar și una critică, noi ca Parlament. Uh, Experiența mea în calitate de raportor privind uh, spălarea de bani și alte probleme de criminalitate transfrontaliere, e nevoie de cooperare între statele membre, pentru că e vorba de interesele financiare uh, și e nevoie de uh, încredere și de succese concrete. Mulțumesc! Doamna Renate Weber, mulțumesc, domnule președinte. Vin de la Comisia Libe, unde sunt raportor din umbră și coordonatorul din partea ALDE. Și pentru a fi sinceră, cu câteva săptămâni în urmă, când am, m-am uitat la ordinea de zi a acestei întâlniri, am fost convins că doamna Reding va fi prezentă și că vom avea posibilitatea să adresăm întrebări, să primim răspunsuri. La Comisia Libe am cerut ca doamna Reding să fie prezentă, dar am insistat și asupra prezenței uh, reprezentanților parlamentelor naționale, pentru că o democrație uh, uh, în acțiune înseamnă deschidere uh, precum și solicitarea unui punct de vedere din partea parlamentelor naționale. Acest lucru este prevăzut de legea fundamentală uh, a Uniunii Europene. Deci este normal să își ascultăm, să ascultăm părerea acestor parlamente. Cu tot respectul, nu, nu înțeleg poziția comisarului Reding, pentru că consider că este și în interesul domniei sale să vină să clarifice lucrurile cu noi, indiferent ce va face comisia după aceea cu această propunere să sperăm că o va retrage, dar ca să fiu sinceră, am îndoieli. Însă cred că este obligația comisarului Uh, de resort să vină aici să răspundă la întrebările pe care le avem și, de fapt, suntem îndreptățiți să adresăm întrebări comisarilor. Personal, aș uh, insista și aș repeta acest lucru pentru că uh, la întâlnirea coordonatorilor de la Comisia Libe am discutat acest lucru insistăm asupra uh, prezenței uh, reprezentanților parlamentelor naționale și dacă am putea să avem o întâlnire comună a comisiilor LIBE și juri, uh, cred că acest lucru ar fi în interesul tuturor, însă insist asupra acestui lucru. Domnul Karim vrea ca doamna Reding să vină în plenară. Da, e un lucru fezabil, însă nu cred că, de fapt, acest lucru este în interesul uh, Uh, doamnei Reding. Uh, într-o astfel de atmosferă, într-un cadru, o întâlnire comună, libe, jurii, cred că ăsta este cel mai bun cadru în care pot fi adresate uh, întrebări și date răspunsuri. Plenara, practic, este o discuție, eu știu, pe două drumuri paralele. Aici poți să adresezi întrebări și să primești răspunsuri. Mulțumesc. Doamna Tain. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Este al doilea caz în care se arată un cartonaș galben eh, după eh, ce în cazul dreptului privind litigiile Comisia a trebuit să-și, eh, să-și retragă propunerea. Acum vom vedea ce va face Comisia. Eu personal cred că ar fi interesant dacă am reușit să uh, impunem într-adevăr uh, procedura așa cum ea ar trebui să aibă loc, dar uh, dispozițiile procedurale uh, nu uh, specifică ce se întâmplă dacă Comisia nu-și retrage propunerea. În orice caz, uh, vreau să mă alătur celor spuse de domnul Albrecht. Și eu sunt total de acord cu dânsul. Problema este problema sunt drepturile procedurale pentru uh, acuzați. Marea problemă pe care o avem uh, în mod repetat este că autoritățile de anchetă și de urmărire um, penală, um, din păcate, uh, se uh, discută între ele, uh, în timp ce apărătorii discută între ei, dar problema este cum nu reușesc să se organizeze um, într-un mod eficient și uh, de aceea apar aceste probleme legate de subsidiaritate. Eu cred că ar trebui să reglementăm această problemă de bază. Sigur că la un moment dat vom avea nevoie de un parchet european, sigur, e clar, sunt de acord cu acest lucru, dar nu cred că am ajuns la punctul respectiv încă. Uh, atâta vreme cât pe, de partea acuzaților nu sunt garantate drepturile procedurale și, din păcate, aici ă, statele membre, pozițiile statelor membre sunt încă foarte îndepărtate unele de altele și um, în fiecare stat membru ține la procedurile sale. Dacă, de exemplu, se ă, confiscă bunuri în mai multe state membre uh, și care îl afectează pe un singur uh, Uh, acuzat, cum poate să acționeze uh, procurorul uh, într-un stat membru drepturile procedurale sunt într-un fel reglementate, într-un alt stat membru în alt fel și cred că e foarte greu să mai gestionezi cazul respectiv. Deci acest lucru duce la probleme mari în practică, în cazurile concrete. Și poate într-un caz pot să existe, de exemplu, acuzați din diverse state membre care au drepturi diferite și se pune întrebarea cum anume uh, îi, uh, îi tratezi și ce se întâmplă cu bunurile confiscate și acestea sunt vizate de dispoziții care pot să fie foarte diferite um, sunt chestiuni care sunt fără răspuns, întrebări fără răspuns și până ce ele nu sunt soluționate, nu cred că vom putea să avem într-adevăr să instituim un parchet european. Deci Comisia trebuie să ajungă la o armonizare, oricum ar fi ar arăta ea, uh, să, găsească, să ajungă la o armonizare a drepturilor procedurale la nivel european, pentru că dacă nu, vom tot primi astfel de contestări privind subsidiaritatea. Președintele da, într-adevăr, și eu m-am pus pe lista vorbitorilor pentru că uh, exact asta vreau să spun și eu. Uh, eu știu uh, care este motivația celor de la comisie care au făcut această propunere și anume, în sfârșit, să aducă sub control și activitatea OLAF, pentru că avem o autoritate um, care nu este o autoritate de anchetă, dar totuși are niște competențe de anchetă um, problema este că are niște um, competențe foarte uh, extinse, fără a fi supusă controlului. Uh, este o um, autoritate care își, activi- își desfășoară activitatea într-un mod total netransparent și uh, nu, acest lucru nu este acceptabil. Aceasta a fost uh, convingerea mea și uh, fiecare caz pe care îl văd înrăutățește situația. Și din acest motiv s-a spus, bun, dacă nu putem să trimitem niște, uh, niște judecători care să verifice lucrurile la Luxemburg, atunci măcar să instituim un post de procuror uh, european um, care să se asigure că ceea ce face Olaf este în regulă. Și sunt de acord cu domnul uh, Albrecht, acest lucru uh, merge împotriva uh, subsidiarității. Eu n-am, am văzut doar ieri scrisoarea doamnei Reding. În orice caz, săptămâna viitoare va avea loc o decizie a Comisiei cu privire la comunicare și cred că doamna comisar nu vrea încă să spună nimic până ce nu se ia această uh, decizie, nu vrea să uh, anticipeze, nu poate să spună ceva concret înainte de decizia Comisiei. Pot să înțeleg acest lucru, o chestie de diplomație la nivel înalt, Cred că de aceea nu este prezent aici. În ceea ce privește procedura, domnule Speroni, aveți dreptate, comisia este cea care trebuie să uh, facă următoarea mișcare. Și eu presupun că se va revizui acest text, pentru că dacă există rezistență la Consiliu, așa cum se vede, pentru că parlamentele uh, sunt cele care țin spatele guvernelor și deci guvernele vor avea aceeași poziție deci, această, acest text nu are nicio șansă să uh, fie adoptat și cred că și Comisia va vedea lucrurile la fel și în cele din urmă, doamna Reding va vedea uh, totul bun, ori în lumina campaniei electorale, ori ca o șansă de a duce lucrurile mai departe. Și acum îl am pe lista vorbitorilor pe domnul Stoiano. Vă rog. și să opităm de Mulțumesc. Iau acum cuvântul a doua oară pentru că vreau să încerc... Uh, bun, și am să încerc să fiu scurt. Um, nu sunt de acord cu domnul Speroni și cu doamna Tain. Eu nu cred că este o chestiune între Comisie și Parlamentele Naționale și că ele trebuie să decidă. Pentru că noi suntem co-legiuitori aici. Și trebuie să adoptăm sau să respingem acest proiect legislativ. Și în protocol la alineatul al treilea se spune că înainte de a încheia prima lectură, legiuitorul trebuie să decidă dacă subsidiaritatea este încălcată sau nu. Acest lucru se referă la procedura legislativă ordinară. Deci, opinia noastră ca legiuitori este așteptată, este dorită aici. Pentru că parlamentele naționale nu pot să împiedice adoptarea unor texte legislative cu care nu sunt de acord, pot doar să dea niște semnale de alarmă, ceea ce au făcut. Dar noi suntem cei care trebuie să ne pronunțăm cu privire la textul respectiv. Și noi, la fel ca și parlamentele naționale, încercăm să dezbatem lucrurile în mod democratic, reprezentăm și noi cetățenii și avem nevoie de o procedură um, care să spună foarte clar că Parlamentul trebuie să ia în considerare aceste semnale de alarmă. Nu putem să ne dăm la o parte și să spunem, că ah, asta e o chestiune care se decide între Parlamentele Naționale și Comisie, pentru că și noi trebuie să ne exprimăm poziția cu privire la acest text legislativ. Trebuie să-l votăm sau să îl aprobăm și în asta înainte să ajungă în plenară. Mulțumesc. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Jesteśmy w bardzo niezręcznej sytuacji. Mulțumesc. Suntem într-o situație stranie. Pentru că se pare că va fi luată uh, o decizie juridică iminentă. Pe de altă parte, nu există o reacție la rezervele pe care le-au înaintat uh, parlamentele naționale în baza principiului subsidiarității. Din informațiile pe care le dețin, comisarul Reding nu consideră că este vorba de o încălcare a principiului subsidiarității și este cât se poate de deschisă în această privință. Președintele președintele nostru a spus că nu e prezent aici pentru că lucrează la poziția sa. E bine, eu cred că dacă tot lucrează la această poziție, ar fi fost bine să vină în mijlocul nostru astăzi și să audă părerile noastre. Parlamentele naționale care au uh, beneficiat uh, de procedura cartonașelor verde își văd acum mâinile legate la spate și în Consiliu nu vor exista probabil rezerve la această propunere sau principiul uh, cooperării consolidate va fi uh, invocat. Vom pierde această ocazie și cred că trebuie să ne întoarcem, să discutăm calm să vedem care este poziția Comisiei Europene și care este ultima propunere care se uh, depune. Pentru că dacă lucrurile vor fi uh, rezolvate forțat, chiar dacă intențiile sunt bune, dar din cauza procedurii, atunci vom fi cu toții slăbiți. Mulțumesc. Domnul Bodu. Mulțumesc. În ceea ce privește uh, rolul nostru aici, cred că independent de exprimarea unor poziții din partea Parlamentelor Naționale cu privire la subsidiaritate, până la urmă și noi avem un cuvânt de spus pentru că la noi se dezbat aceste chestiuni. Uh, asta pe, pe procedură. Pe fond, uh, o astfel de inițiativă ridică, ridică două întrebări. Unul ar fi o infracțiune trebuie încadrată într-un cod penal și nu avem un cod penal european și nici nu vom avea vreodată probabil și a la mână trebuie să urmeze o procedură penală de asemenea europeană, așadar un parchet, crearea unui parchet uh, european nu văd cum ar putea funcționa în lipsa unui cod penal european și a unui cod de procedură, uh, procedură european. Mulțumesc! Frau Zippel. Doamna Zippel. Mulțumesc. Eu sunt raportor din umbră la Comisia Libe pe această chestiune. Și cred că, lăsând la o parte faptul că, cred eu, aproape toate grupurile politice sunt, în principiu, pentru instituirea parchetului european, în momentul de față, lăsând la o parte uh, problemele de subsidiaritate, recunoaștem care sunt chestiunile din spatele um, acestor, um, acestor uh, contestații. Pentru că avem un parchet european, dar în continuare avem proceduri naționale și asta e problema. Așa cum s-a spus deja, da, avem tot mai multă cooperare, tot mai multă armonizare, uh, coordonarea activităților uh, de urmărire penală, uh, activităților polițienești, dar eu mă gândesc că întrebarea nu se pune, suntem de acord cu problemele legate de subsidiaritate, vrem să întrebăm parlamentele europene naționale? Întrebarea este mai degrabă, vrem și putem oare să ajungem la o mai mare armonizare în ceea ce privește drepturile procedurale, drepturile acuzaților. Și cred că aici este um, punctul uh, central, uh, problema centrală legată de parchetul european. Um, există foarte multe chestiuni formale și juridice care trebuie clarificate înainte să se poată institui un astfel de um, o astfel de instituție. Bun, am spus cu toții că vrem uh, parchetul european, dar eu cred că mai important este că dacă vom uh, crea o astfel de instituție la un moment dat, important este ca pentru combaterea uh, fraudelor împotriva instituțiilor, împotriva intereselor uh, Uniunii Europene, e bine, că modalitățile să fie într-adevăr unitare, europene. Și aici, din nou se ascunde ceva, pentru că dacă Um, pentru că noi facem acum un pas către uh, drepturi procedurale cât mai similare sau cât mai unitare uh, în uh, toate procedurile și trebuie să recunoaștem că în momentul de față procedurile sunt foarte diferite în diversele state membre. De aceea eu nu văd cum am putea să ajungem rapid la uh, un acord. Președintele, mulțumesc. Domnul Speroni, vă rog. Grazie, președinte. Volevo... Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă reîntorc la un concept. Nu discutăm dacă uh, procuratura uh, europeană este sau nu un uh, concept bun. Dar dacă trebuie să ne dăm afizul, cred că trebuie să vedem dacă subsidiaritatea este respectată sau nu. Și dacă o procedură este în conformitate cu uh, tratatul, noi, în calitate de comisie jurii, pentru că noi analizăm uh, aspectele juridice ale unei propuneri, putem deci să vedem dacă s-a respectat principiul subsidiarității, dar și parlamentele naționale pot să facă acest lucru. Deci se poate face o propunere, dar se poate spune că ea nu este în conformitate cu tratatul. Deci, dacă una dintre instituții spune că propunerea nu este în conformitate cu tratatul, dacă acest lucru este sau nu adevărat, asta nu depinde de noi, însă dacă se spune că nu este în conformitate cu principiul subsidiarității, atunci trebuie să discutăm problema în felul acesta. Și aici um, avem articolul 7 din protocolul 2 însă 38.6 spune foarte clar și articolul și alinatul 5 spune că Parlamentul nu ia nicio decizie. Parlamentul ia o decizie dacă comisarul Reding vine sau nu aici, dar nu trebuie să luăm o hotărâre până când comisarul și comisia nu spun cum intenționează să uh, ducă lucrurile mai departe și numai după ce își uh, precizează acest lucru, după ce spun ce cale vor urma, numai atunci putem facem ceva, dar până atunci nu putem să facem nimic. Da, cred că așa este, este foarte clar, dar totuși putem discuta despre această problemă. Acum urmează doamna Weber și apoi domnul Albrecht. Doamna Weber, vă rog. Thank you very much, Chair. I, I touched upon only the issue of the presence of Mrs. Mulțumesc, eu m-am referit doar la prezența doamnei Reding și a reprezentanților parlamentelor naționale, dar am uitat să vă spun ce preocupări am în legătură cu propunerea care se află la parlament zilele acestea. Trebuie să spun că îmi doresc o instituție de acest gen, un procuror european. Și pe fond, directiva relevantă se ocupă de detalii, dar pentru că diavolul se află în detalii, Întrebarea este cum, din punct de vedere procedural, vom trata toate aceste anchete. Și aici este problema, pentru că comunicarea din partea Comisiei, deși este bazată pe, articolele, pe articolul 86, după părerea mea, merge mai departe de sfera de aplicare a acestui articol 86. De aceea am cerut avizul juridic al serviciilor noastre juridice în ceea ce privește uh, drepturile fundamentale și trebuie consultate și agențiile care se ocupă de drepturile fundamentale, pentru că e vorba de anumite uh, drepturi care nu pot fi uh, ignorate și care nu figurează în articolul 86 din tratat. Și poate cel mai important lucru aici ar fi că nu suntem în procedură de codecizie, suntem în procedură de uh, consimțăm de aprobare. Deci nu poate fi privat Parlamentul dreptul de a spune ce vrea să spună și de a elabora legislație. De fapt, aici este miza. Dacă nu suntem atenți și nu suntem destul de puternici, poate ne, ne trezim mâine cu o legislație la care trebuie să spunem doar da sau nu și aceasta va fi aplicate unde? În 15 state membre? Cred că ar fi o uh, bătaie de joc uh, această instituție și uh, la adresa intereselor financiare ale Uniunii. Yeah, uh... Domnule Albrecht, mulțumesc. Da, vreau să susțin în mod explicit ceea ce a spus doamna Weber și ceea ce a spus domnul Speroni. Este adevărat, în această procedură pe care o discutăm astăzi, referitor la subsidiaritate, nu e vorba de chestiuni uh, de conținut, dar noi, Parlamentul European, tocmai trebuie să ne ocupăm de chestiunile de conținut. Acestea trebuie să le discutăm. Dar vreau încă o dată să repet că putem face aceste lucruri doar după ce am acordat uh, Parlamentelor Naționale dreptul de a se exprima și după acestea și-au jucat uh, rolul. Um, iar apoi, Comisia, e clar că trebuie să revizuiască textul. Mi se pare de la sine înțeles acest lucru. Cu toate acestea, spun încă o dată, cred că o mare majoritate susține în principiu ideea creării unui parchet european. Și uh, se spune că nu există un uh, drept uh, uh, penal european și un drept procedural european. Dar să nu uităm că noi, Parlamentul European, în ultimii 2-3 ani ne-am asigurat cu raportul lui Birgit Zippel, raportul lui Sarah Latford, um, cu raportul doamnei Antonescu, am creat standarde minime în dreptul procedural. Acestea sunt primii, aceștia sunt primii pași. Uh, în ceea ce privește dispoziția ale dreptului imaterial, ne-am asigurat că um, există o proporționalitate, că um, um, nu se utilizează decât ca um, uh, de ultim resort um, în combaterea fraudelor. Deci, trebuie să ne ocupăm în continuare de cooperarea dintre autoritățile de anchetă pentru a ajunge la o armonizare, pentru că Comisia uh, în propunerea ei a, privind parchetul european a, um, a realizat un catalog de măsuri care mai trebuie luate și o parte dintre ele deja le-am luat. Într-adevăr, așa cum a spus doamna Weber, nu ne aflăm în uh, Uh, procedură de codecizie, ci în procedură de aviz conform și uh, părerea noastră nu trebuie să fie um, ignorată. Trebuie să așteptăm până la încheierea procedurii privind subsidiaritatea și apoi să vedem care sunt avize din partea uh, autorității pentru drepturi fundamentale și care sunt avizele um, serviciului juridic al Parlamentului nostru. Mulțumesc, domnule Karim, aveți cuvântul de încheiere ca raportor. Thank you. Domnule președinte, vă mulțumesc. Am și eu câteva lucruri de spus. Cred că colegii au ridicat niște puncte de vedere foarte pertinente și pe de altă parte s-a vorbit despre lucruri uh, de care nu era nevoie să discutăm în această întâlnire. E vorba de uh, diferența între proces și conținut. Dacă avansăm prea mult pe această cale, s-ar putea să mergem puțin prea departe și ar trebui să rezistăm acestei tentații. Problema care a fost uh, pusă, dacă ar trebui să există o prezență a doamnei Reding în fața comisiei sau în fața plenului, eu v-am spus că ar fi fost o opțiune uh, ulterioară invitarea domnului Reding la plen, pentru că, în primul rând, dânsa trebuie să uh, vină să aibă un uh, dialog foarte deschis cu noi. Cred că am fost destul de clar când am spus asta, dacă nu, clarific acum. S-a mai spus uh, și altceva în legătură cu uh, depășirea atribuțiilor noastre. Atunci când uh, s-a vorbit despre textul negru pe alb, sunt de acord cu colegul uh, Speroni, dar interpretarea politică directă este că noi suntem în situația de a pune parlamentele naționale într-o poziție inferioară care nu, uh, și, și le interzicem dreptul de a uh, pune la îndoială deciziile comisiei. Nu e adevărat, noi suntem uh, organul ales al Uniunii Europene și nu ne împiedică nimic să avem schimburi de informații și să ducem la nivel național mesajul Comisiei, dar acest lucru nu se poate întâmpla dacă comisarul în cauză, în acest caz doamna Reding, nu vine să ne explice și să ne convingă pe noi. Deci haideți să nu ne uităm acum la conținut, haideți să ne concentrăm puțin pe procedură. Și vreau să vă mai amintesc uh, colegilor că atunci când uh, problema Monty 2 era pe tapet, comisarul de atunci a venit la Comisia uh, Employment, locul de muncă, pentru a explica lucrurile. Deci avem precedent Haideți să nu uh, subestimăm rolul Parlamentului ca organ democratic ales și să nu um, în același timp să nu um, tăiem fără să vrem din prerogativele Parlamentelor Naționale. Mulțumesc. Așa cum informații privind procedura, um, Comisia, într-adevăr, decisese la momentul respectiv, atunci când a venit uh, comisarul să discute cu noi, deci în celălalt caz. Deci, eu cred că ar trebui să așteptăm să vedem ce va decide Comisia în săptămâna următoare și apoi să o rugăm pe doamna comisar, în contextul uh, uh discuției privind subsidiaritatea, să ne explice de ce consideră că acestea nu sunt fondate și dacă uh, sunt fondate, ce se va modifica uh, cum anume vor fi tratate comunicările din partea Parlamentelor Naționale, avizele motivate uh, și comisarul uh, Andor va trebui de asemenea să uh, ne explice dacă, ce va face cu această propunere. O retrage, o modifică, o menține și să justifice decizia. Deci, eu cred că în mod logic vom putea atunci să luăm o decizie spunând noi suntem de părere că se încalcă principiul subsidiarității sau nu, dar această discuție putem să o purtăm și decizia aceasta putem să o luăm doar pe baza deciziei Comisiei de săptămâna viitoare. Cred că aceasta este calea procedurală firească. Îl rog pe domnul Karim să monitorizeze uh, situația săptămâna viitoare uh, cu privire la decizia Comisiei și apoi să vină și să ne spună ce dorește. Bun, dorim să discutăm cu doamna Reding, o invit și atunci probabil că dânsa va și veni, pentru că va exista deja o decizie din partea comisiei. Cred că acesta este calea procedurală firească de urmat. Dacă sunteți de acord, haideți să procedăm așa. Domnul Karim, vă rog. Cred că unii dintre raportorii din umbră au intrat în sală după ce am început eu să vorbesc. Vreau să le mulțumesc pentru că au venit să contribuie la această dezbatere astăzi. Und, um... Da, am luat, ace- am luat notă de acest punct. Putem să încheiem acum dezbaterea și vom vedea data viitoare când discutăm acest punct care va fi, uh, uh, care va fi fost decizia Comisiei. Trecem la punctul următor, raportul doamnei Lichtenberger Aici am invitat și serviciul juridic. Doamna Lichtenberger, doriți să spuneți câteva cuvinte la început? La punctul dumneavoastră, doriți să spuneți câteva cuvinte în prezența serviciului juridic? Eu sunt foarte mulțumită dacă serviciul juridic ne explică uh, ceea ce ne-a transmis deja în scris. Eu cred că sunt chestiuni foarte relevante pentru raport. Cred că e o chestiune importantă. Bun, atunci dau cuvântul direct serviciului juridic. Cine se ocupă? Vă rog. in fact the person uh, responsible for uh, this, the legal opinion is on her way she will be here in three minutes so if we could wait until then da, persoana responsabilă este pe drum, ajungem vreo 3 minute, dacă putem să așteptăm. Bun, atunci, dar poate totuși doamna Lichtenberger va face o introducere pentru a uh, trece acest timp. Da, bine, haideți că umplu eu pauza aceasta. Deci, în tradiția noastră de supraveghere a punerii în aplicare a dreptului european în statele membre, elaborăm acest raport, care se elaborează de data aceasta pe baza studiului care ne-a fost prezentat și unde intrăm mai mult în detaliu decât am făcut-o în anii trecuți. Vreau doar scurt să le reamintesc uh, celor care urmăresc această dezbatere și care, din păcate, nu sunt foarte mulți. Vreau să le reamintesc principiile de bază. Unul dintre acestea este chestiunea hotărătoare, întrebarea. Cine supraveghează ca ceea ce noi adoptăm aici cu atâtea de sute de ore de dezbateri și întâlniri uh, tehnice uh, Uh, ceea ce se decide, deci, uh, cu toate eforturile Comisiei, Parlamentului și Consiliului, uh, deci, cum anume aceste decizii se transpun într-o realitate pe care să o și uh, influențeze în mod uh, pozitiv. Și acest lucru, sigur, se întâmplă numai dacă dreptul respectiv este aplicat în statele membre. Deci, cine supraveghează acest lucru este sarcina Comisiei, în calitate de gardian al tratatelor, și de aceea vedem tot felul de titluri în ziare atunci când statele sunt uh, mustrate dacă nu au pus în aplicare anumite dispoziții. Dar mergem un pas mai departe. Astăzi deja avem chestiuni uh, critice unde comisiei se cere să ia poziție. Vreau să vă readuc aminte, președintele din Germania probabil că știe, uh, propunerea ministrului de transportul din uh, Germania de a uh, uh, crea o taxă numai pentru străini, ceea ce în contextul european sună oarecum ciudat, să spunem așa. Um, și Comisia a luat poziție într-un mod destul de ambigu și de greu de înțeles. A fost atât de vag formulată poziția încât ministrul de transport din Germania spune, a, da, Comisia a spus că putem să facem asta. Dar dacă acest lucru s-ar permite, ceea ce ar contraveni principiilor uh, Uh, legislației europene, deci ca în Germania să se instituie o taxă pentru, doar pentru uh, automobilele străinilor, atunci lucrurile cred că ar uh, exploda. Uh, de exemplu, bun, se pune și întrebarea uh, ce fac austriecii unde, uh, cu, au, cu universitățile unde merg foarte mulți studenți uh, nemți pentru că uh, vor să scape de taxele de școlarizare. Să spună, bun, noi introducem taxe de școlarizare doar pentru străini. Um, deci, astfel și astfel, alte astfel de exemple sunt absolut contrare spiritului european. Deci, Comisia, după cum spuneam, s-a exprimat oarecum vag uh, dar oricine cunoaște tratatul european știe că astfel de măsuri nu pot fi luate. Deci, um, ceea ce face Comisia ca și gardian al tratatelor um, înseamnă mai mult decât uh, inițierea unei proceduri uh, împotriva unui stat membru pentru încălcarea uh, dispozițiilor din tratate. Uh, deci dacă un stat încalcă în mod direct principiile Uniunii Europene. Activitatea Comisiei de Supraveghere este de fapt mai cuprinzătoare și cuprinde și niște faze preliminare. Și noi ne-am ocupat de aceste faze. Și ne-am uitat de ce există acțiunile Comisiei um, foarte adesea um, atunci când uh, dreptul european nu este pus în aplicare așa cum ar trebui în uh, statele membre. De exemplu, directiva privind deșeurile. Uh, întrebarea este dacă statele membre pun în aplicare dispozițiile acesteia sau uh, nu. Uh. Și tot așa se pot da exemple la infinit. În ultimii ani, am uh, abordat în mod critic un punct pe care vreau să-l pun și astăzi în centrul expunerilor mele. Și anume, ni s-a prezentat un studiu referitor la un uh, proiect pilot al Comisiei Europene. Proiectul pilot se referă la faptul că Comisia primește o uh, um, plângere, dar nu reacționează în mod direct, ci inițiază o procedură informală în decursul căreia uh, reclamantul nici măcar nu mai află dacă comisia se mai ocupă de cazul respectiv, ca să nu mai vorbim despre cazul în care află, să zicem, într-un oarecare termen de timp, da, bun, am primit uh, plângerea dumneavoastră, am luat notă, am uh, inițiat procedura următoare și rezultatul este următorul. Acest lucru, din păcate, din câte știm noi, nu se întâmplă. Care este problema? Bun, noi nu trebuie să știm tot, dar cred că trebuie să știm acest lucru. Dacă vedem că în mod sistematic în toate statele membre apar aceleași probleme în punerea în aplicare a unei directive, de exemplu, acest lucru ne spune că legislatorul, legiuitorul a făcut o a, uh, greșeală aici, anume că anumite dispoziții sunt, sunt uh, neclare și astfel se uh, îngreunează punerea în aplicare în anumite state membre sau în toate statele membre. Uh, Uh, și atunci trebuie să ne gândim, este vorba de propunerea, de textul nostru uh, legislativ sau e vorba de lipsa de voință politică a statelor membre pentru a pune în aplicare dispozițiile respective. Deci suntem acum într-o nouă fază care există doar de aproximativ 10 ani sau mai puțin, de 5-6 ani. Și anume, înainte de inițierea procedurii de încălcare, care este ultimul instrument uh, utilizat uh, pentru punerea în aplicare a dreptului european. Problema este că acest instrument nu are instrucțiuni de utilizare. Nu se spune ce poate să repare, la ce este folosit și ce a reparat până acum. Și cred că acum putem având deja experiența utilizării acestui instrument, să tragem uh, niște concluzii și să facem lucrurile mai transparente. Pentru că dacă există norme europene, există nouă principii. Legitimitatea, de, de o parte, și aici trebuie să ne asigurăm că regulile europene sunt transparent, deci uh, respectă criteriile uh, pe care le cunoaștem, de transparență um, și așa mai departe. Până acum nu există, din păcate, transparență și acest lucru creează mari probleme. De asemenea, vrem ca termenele pentru răspuns, de exemplu, să fie reglementate, pentru că dacă nu, nu știm dacă acest proiect pilot, care este Uh, treapta preliminară uh, înainte de um, instrumentarea formală a uh, plângerilor uh, este, deci, are succes, nu are succes, care sunt rezultatele acesteia, acestuia. Și nu știm ce se întâmplă, unde sunt erori sistematice, care sunt practicile sistematice. Și, de asemenea, serviciul juridic ne spune foarte clar că avem dreptul să știm aceste lucruri. În studiul prezentat, ni s-a refuzat accesul la anumite informații, făcându-se trimitere la protecția datelor. Dar eu cred că aici este vorba de a afla dacă anumite lucruri au fost puse în practică sau nu, referitoare la um, plângerile depuse. Deci eu cred că argumentul privind protecția datelor uh, nu stă în picioare aici, ci este mai degrabă un pretext pentru a ascunde lucruri. Deci intenția mea este să rămân pe poziție. Comisia, de când am început eu să elaborez acest raport, Comisia refuză să ne dea informații clare cu privire la ce se întâmplă. De asemenea, refuză Uh, să ne uh, permită crearea unor reguli ale jocului de procedură administrativă pentru a toate, toate aceste procese care să ne asigure transparența și legitimitatea. Și e nevoie de o reglementare aici, pentru că e vorba de un principiu juridic important, și anume, cum este tratat individul uh, atunci când face apel la noi pentru a cere respectarea dreptului european și, în al doilea rând, legislația europeană care este elaborată și adoptată cu atât de mult efort, cum anume este ea pusă în aplicare? Este pusă în aplicare corect sau nu? Noi avem nevoie de aceste informații ca eurodeputați. Uh, de asemenea, uh, reclamantul are nevoie să primească un răspuns la uh, plângerea sa și de aceea e nevoie de transparență, de proceduri clar reglementate și, de asemenea, inteligibile, deci pe care să le putem înțelege în, uh, din partea comisiei. Deci acesta ar fi conținutul a ceea ce vreau să vă prezint. Um, în cazul informațiilor care, la care ni s-a refuzat accesul, am uh, făcut apel la serviciul juridic care ne-a transmis o analiză foarte bine uh, uh realizată și pentru care vreau să mulțumesc. Uh, reprezentantul uh, serviciului juridic a, a ajuns aici sau nu? Dacă nu, pot să încerc eu să interpretez avizul. Președintele, da, sigur. Uh, mai avem o grămadă de puncte care sunt în, trebuie tratate în ședința cu ușile închise. Um, nu știu ce putem să facem acum. Da, da, aș vrea să dau cuvântul pe scurt, uh, poate colegilor, dacă vor să adreseze întrebări sau să-și exprime opinii. Dacă nu, am să încerc să fac eu o exegeză. Uh, bine, în regulă. Dorește cineva să intervină? Vrea cineva să spună ceva referitor la această taxă de drum? da, știu că sunt uh, deja tot felul de uh, glume referitoare la negocierile din coaliție. Uh, se spunea că poate ar fi introdusă această taxă doar uh, pentru. Cum? pentru rulote, fiindcă acest lucru n-ar mai discrimina pe nimeni. Da, sunt tot felul de glume și glumițe. Da, avea un caz foarte interesant, eh, pentru că atunci ar fi vorba de eh, discriminare a două eh, minorități etnice care utilizează rulote și, nu știu, aici, oare trebuie să acționăm da, poate comisia va trebui chiar să sesizeze curtea, uh, să sesizeze CEDO. Acum cred că serviciul juridic este aici. Vă rog, aveți cuvântul. Nachmittag. Und um entschuldigen Sie bitte, Herr Vorsitzender, dass ich erst mit verspät. Bună ziua, domnule președinte. Îmi cer, fate, îmi cer scuze că am întârziat și v-am făcut să așteptați. Uh, eu uh, de-abia am aflat acum două minute că vom avea ocazia să vă prezint avizul. Și acum am să trec în engleză, la engleză ca să poată să mă, urmărească toată lumea. Relating to the... E vorba de anumite probleme legate de pilotul UE, ceea ce reprezintă o bază de date confidențială online între Comisie și statele membre, care a fost înființat uh, în urmă cu câțiva ani, mai întâi între 15 state membre și apoi a fost uh, extinsă la 25 de state membre și care are ca scop uh, îmbunătățirea comunicării între Comisie și statele membre în ceea ce privește implementarea și punerea în aplicare a legislației comunitare. Prima concluzie ar fi că acest pilot nu are un statut juridic, ci este doar un instrument de lucru înființat de comisie în cadrul autonomiei sale administrative. În al doilea rând, este oare Comisia, are Comisia dreptul să refuze accesul Parlamentului atunci când e vorba de informații care se referă la datele personale? Și cred că, fără îndoială, pe baza directivei 45 din 2001 pentru protecția datelor cu caracter personal și pe baza regulilor pentru protecția uh, datelor, uh, uh, protecția datelor individuale în cadrul Uniunii, accesul Parlamentului poate fi refuzat. Deci pentru a monitoriza punerea în aplicare a legislației unionale, Parlamentul poate avea probleme în accesarea datelor cu caracter personal și acest lucru poate să fie chiar nu neapărat necesar pentru membri, pentru că e vorba de probleme uh, de mari dimensiuni, de un număr mare de persoane, de state membre care au probleme. Acest uh, lucru se precizează în acordul cadru, alineatul 44 din acordul cadru spune că Comisia Europeană nu este doar obligată să depună un raport, raport anual, ci și alte rapoarte specifice și să furnizeze informații privind uh, procedurile de încălcare și scrisorile de notificare oficiale. Deci toate uh, etapele procedurii de uh, încălcare trebuie supuse uh, aprobării Parlamentului. Asta nu exclude informarea de la caz la caz a Parlamentului și respectarea normelor de confidențialitate, astfel încât Parlamentul să aibă dreptul la informații complete în ceea ce privește procedurile de încălcare. Acest lucru este necesar nu doar pentru sarcina Parlamentului de control politic asupra Comisiei, ci și pentru a își îndeplini atribuția de a se informa într-un mod corect, complet, uh, în ceea ce privește deciziile în calitatea sa de colegiuitor. Și, nu în ultimul rând, atunci când e vorba de uh, sancțiunile legale legate de refuzul de a comunica date comisiei. Aici intrăm într-o sferă eminamente politică. Nici procedurile în anulare, nici procedurile pentru lipsa de acțiune uh, Parla... nici în acest caz Parlamentul nu poate uh, să renunțe la panoplia de instrumente pe care le are la dispoziție pentru a aduce Comisia în dialog politic. Mulțumesc. Am recht. Mulțumesc. Mă tem că aveți uh, dreptate. Într-adevăr, nu uh, putem să facem nimic uh, în ceea ce privește chestiunile juridice, putem doar să utilizăm pârghile politice pentru a atrage la socotele comisia. Doamna Lichtenberger, da, cred că în orice caz vrem să evităm astfel de situații pe viitor și de aceea trebuie să încercăm să introducem aici un minim de reglementare cu privire la acest proiect, pilotul european. Pentru că trebuie să, ca lucrurile să se desfășoare în mod logic și uh, inteligibil pentru uh, reclamanții și pentru noi, pentru că nu e vorba că noi vrem să știm exact uh, care este uh, plângerea, conținutul, ce se întâmplă, dar vrem să știm cum se întâmplă lucrurile sistematic. Um, dacă e vorba, de exemplu, de tratarea deșeurilor sau de priorități în acest domeniu. Vrem să știm, există multe plângeri din partea statelor membre și dacă da, cum au fost tratate, care este rezultatul uh, procesului Nu putem să creăm un, un mijloc de a face apel la nivelul european fără a prevedea cum anume vor fi tratate aceste apeluri. Dacă lucrurile se împotmolesc în uh, niște sertare, atunci nu putem, Parlamentul nu poate să accepte un astfel de, o, o astfel de procedură. În timpul, în ceea ce privește dreptul administrativ, uh, în, am spus în dezbatere că trebuie să existe niște reguli care să asigure certitudinea juridică și care să creeze încredere în nivelul european, în instituții europene, pentru că eu primesc repetat, uh, în mod repetat, uh, scrisori din partea anumitor persoane care au uh, făcut plângeri la nivel european, au primit o confirmare cum că am primit plângerea dumneavoastră, după care nu au primit niciun răspuns și nu se poate așa ceva. Uh, de aceea, pentru noi e foarte important să știm unde sunt deficitele. E vorba de numai anumite țări care nu pun în aplicare legislația, pentru ca să știm pe viitor cum putem să reacționăm la, uh, sim, la inițiative similare. E vorba de un feedback de care pur și simplu avem nevoie. Și pentru acest lucru avem nevoie de o reglementare clară a um, dispozițiilor, for, a cerințelor formale, a termenelor și care să prevadă și accesul pentru noi, pentru ca să putem să evaluăm dacă și cum trebuie să reacționăm pe viitor. Că dacă nu ne inter- pentru că dacă nu ne interesează punerea în aplicare a legislației europene, um, atunci uh, Bun, sigur, n-are niciun rost să uh, ne chinuim să creăm texte legislative numai pentru că ni se pare nouă că e frumos. Da, într-adevăr, poate că este un punct care trebuie luat în considerare în următorul acord interinstituțional cu Comisia. Um, trebuie să vedem clar cum putem să uh, consolidăm acest punct. Mai există intervenții la acest subiect? Comisia, dorește comisia să ia cuvântul, vă rog. Thank you very much and thanks for... Mulțumesc că, că ne dați ocazia să ne exprimăm. În primul rând, apreciem de fiecare dată când suntem aici faptul că uh, puneți accentul pe aceste probleme și, sigur, uh, sprijinim ideea noastră că uh, monitorizarea aplicării uh, legislației uh, Ă, este foarte importantă pentru că trebuie să vedem cum se pune în practică ceea ce dumneavoastră ă, decideți. Vreau să mă refer la două puncte în legătură cu relația noastră cu solicitanții. Cred că s-a înțeles greșit că noi, în calitate de comisie, nu ne-am angajat suficient în informarea ă, solicitantului. Știu că sunt cazuri în care nu se întâmplă acest lucru și chiar aș vrea să ne spuneți, pentru că există reguli foarte clare legate de acestea, care spun că solicitantul este informat în fiecare etapă a procedurii, inclusiv în ceea ce privește uh, pilotul UE și așa mai departe. Deci, aceste reguli ne Uh, obligă, ombudsmanul uh, este foarte vigilent și există foarte multe cazuri în care probabil unii funcționari nu aplică regulamentul uh, Motamo, dar există și reglementări de supraveghere a respectării acestui regulament. Apoi, în legătură cu pilotul UE, este adevărat că ne aflăm într-o zonă de parteneriat cu statele membre, care este singura modalitate care ne permite să ne facem treaba în acest domeniu. În interesul, este și în interesul Parlamentului să ne asigurăm că la finalul procesului avem rezultate. Rezultatele, încă o dată, sunt comunicate solicitantului și de aceea nu înțelegem de ce se spune că aceste rezultate se pierd undeva pe drum. Regulile noastre sunt foarte clare și vă amintesc că chiar și atunci când nu aveam aceste uh, reguli, ci existau doar niște uh, proceduri, exista un schimb de mesaje foarte uh, consecvent. Acum avem reguli, termene foarte clare, evaluări uh, la uh, intervale regulate. Uh, dacă doriți, vi le putem prezenta ca să vă arătăm că totul se desfășoară într-un cadru care ne permite să ducem uh, și să rezolvăm uh, aceste cazuri. Putem, dacă vreți, să analizăm împreună aceste reguli și veți vedea că luăm lucrurile foarte în serios. Pentru că, de dragul rezolvării problemelor cetățeanului, uh, am elaborat toate aceste reguli și proceduri pentru a simplifica întregul proces. Dacă există aceste reguli, de ce nu ni le prezentați? De ce nu știm nimic de ele? De ce ni se, ni se povestește doar despre aceste reguli? De ce nu putem să le formalizăm? Asta e important din punctul meu de vedere. Această foaie cu regulile clare poate să fie de calitatea celor de felul să fie un document uh, care să aibă aceeași calitate ca și cele 10 porunci, toată lumea le cunoaște și știe că ar trebui să le respecte, sau această foaie poate să fie uh, o listă de norme care să fie și aplicate. S-ar putea să uh, se scrie pe o foaie mm, nu uh, fumați, dar Bun, asta e prea puțin din punctul meu de vedere. Adică lumea are libertatea de a respecta sau nu norma respectivă. E nevoie de, să aibă un caracter formal. Deci uh, suntem aici uh, între uh, cele 10 porunci și dreptul administrativ și vrem să știm cam pe unde ne aflăm pe această axă, pentru că încrederea e frumoasă, așa, dar ea mm, se regăsește, își găsește locul mai mult în biserică. În instituții juridice avem niște regulile jocului. Președintele, da, văd că nu progresăm. Problema era acest studiu în care comisia nu ne-a prezentat informațiile. Bun, următorul acord interinstituțional, după cum spuneam, trebuie discutat, trebuie să clarificăm aceste chestiuni cu domnul Șefciovici, care vine adesea în comisia noastră, trebuie să discutăm cu el. Deci cred că putem să încheiem acum discuția. Avem apoi întâlnirea noastră cu ușile închise și de aceea întrerupem ședința 3 minute până se um, fac modificările tehnice necesare. Mulțumesc!